Dragi prieteni, aș dori să deschid această sesiune a primului grup de lucru care se intitulează Promovarea drepturilor cetățenilor, o Europa a drepturilor și valorilor. Mi s-a spus că raportorul nostru, domnul Lopez Aguilar, este uh, pe cale să vină, să ni se alăture. Este președintele Comisiei pentru Justiție și Afaceri Interne mai întâi de toate, aș dori să îmi salut uh, colegul de aici de la președinție, domnul Pierre Lechie. Vom prezida această sesiune în spiritul solidarității. Fiecare dintre noi vom face o scurtă introducere și ne vom exprima părerile cu privire la tema acestei sesiuni de lucru, după care vă vom da cuvântul dumneavoastră ca să luați parte la dezbatere. Iar la finele sesiunii, domnul Lopez Aguilar Raportul va trage concluziile și va rezuma dezbaterea. Cam așa se vor desfășura lucrurile în această dupămasă dacă nu aveți nimic de obiectat. Domnule Lechie, vă rog să începeți. Mulțumesc, Sofie Invelt. Aș vrea să spun că acest grup de lucru mi se pare că este unul foarte important foarte important pentru că atunci când vorbim despre Europa, vorbim adesea despre monedă, despre economie și um, chiar despre lupta împotriva imigrației ilegale și altele. Dar nu vorbim despre valori. Eu cred că Europa este construită pe baza acestor valori și că se construiește achiul comunitar, așa cum îl denumim în mod tehnocrat, achiul comunitar este rezultatul unui efort făcut de cele 27 de state membre, prin legislația lor, să uh, adere la aceste valori comune. Așa că eu cred că faptul că avem valori comune și că avem o Curte Europeană a Drepturilor Omului, că avem o Cartă a Drepturilor Fundamentale, care are o valoare juridică, cel puțin în 24 din cele 27 de state membre, deci toate aceste lucruri au un uh, răsunet prin rândul cetățenilor și cred că pe lângă spațiul de libertate, securitate și justiție la care lucrăm și care se reflectă foarte pozitiv în programul de la Stockholm, pe lângă puterile pe care le va primi uh, Parlamentul, le vor primi Parlamentele naționale în acest uh, domeniu, cred că mai trebuie să vorbim și despre drepturile și valorile cetățenilor. Cred că trebuie să ridicăm dezbaterea la un nivel mai înalt. Există valori și drepturi pe care le avem în Europa și care lipsesc în celelalte continente. Am ținut adesea conferințe în fața unor tineri europeni și le-am spus că Europa are valori proprii. De exemplu, una dintre condițiile de aderare la Uniune este abolirea pedepsei capitale și că toate țările europene, sau cel puțin cele care au decis să adere, au renunțat la pedepsa cu moartea. Ea nu există în numeroase țări ale lumii și este un subiect pe care trebuie să îl promovăm mai departe și în restul. Iată deci ce am vrut să vă spun. În continuare uh, o să prezidez această sesiune alături de Sofie și îi trec cuvântul pentru ca să începem uh, să vă dăm uh, dreptul la intervenție. Se anunță deja cineva, domnul Calis. Um, for us to... Vă mulțumesc pentru ca introducere aș dori să spun că probabil vor exista suficiente subiecte de dezbătut în această seară, pentru că dacă suntem de acord, atunci putem, cu toții putem să mergem acasă cu toții. Este bine să avem o dezbatere. Sunt sigură că uh, avem suficiente subiecte pentru dezbatere și aș dori să fiu puțin provocatoare am ascultat câteva din intervențiile din sesiunea plenară anterioară și am auzit că unii spun că Europa nu ar trebui să spună nimic despre valori și uh, drepturi fundamentale, că ar trebui să se ref, uh, uh, mențină doar la tehnicalități și la piața internă. Însă eu nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că Europa nu a fost creată ca o piață unică. Piața unică a fost doar un, uh, o modalitate pentru a ajunge la valorile europene. Dezbaterea despre valori nu este una ușoară, nu este o dezbatere ușoară nici în statele membre, fie că vorbește despre libertatea religiei, viața privată, drepturile egale, drepturile femeilor, drepturile homosexualilor, drepturile minorităților. Toate acestea sunt probleme dificile și sensibile care duc la dezbateri. Însă aceste dezbateri ne-au dus ne-au adus la valori împărtășite. Și dacă vrem să înaintăm cu Europa în secolul 21, trebuie să avem valori europene comune. Și întotdeauna spun acest lucru în mod uh, simplu. Jumătate de secol, Europa a fost construită prin negocieri uh, diplomatice, care funcționează dacă vorbești despre cote pentru cărbune sau oțel, fonduri structurale, bugete și așa mai departe. Este foarte ușor să negociezi acest lucru și se pot uh, negocia lucrurile. Însă, atunci când vine vorba despre valori, nu se pot uh, Mm, nu pot avea loc negocieri, nu se poate acorda unui stat o cotă de discriminare împotriva homosexualilor sau uh, de restrângere a libertății presei. Nu este ușor să avem o dezbatere, să trebuie să o avem dacă vrem să avem o Europa care vorbește cu o singură voce în lume, dacă vrem să vrem o uh, politică de securitate și externă comună. În special, nu putem să avem politici contrateroriste fără uh, problema valorilor. Nu putem avea uh, colaborare polițienească și de justiție fără valori fundamentale. În Parlament, când pregăteam decizia cadru în legătură cu rasism și rasismul, și xenofobia, toată lumea este de acord în principiu că suntem împotriva rasismului. Însă atunci când vine vorba de punerea acestui principiu în practică, a apărut o problemă care părea foarte uh, importantă, și anume negarea Holocaustului, care este o infracțiune în unele țări, dar în alte state uh, interzicerea Uh, permiterii negării Holocaustului reprezintă o negare a libertății de expresie. Deci trebuie să discutăm despre aceste valori. De asemenea, apar și cazuri concrete pe ordinea de zi a unor state membre care încalcă drepturi fundamentale. După aceea, dacă unii spun că Europa nu are nimic de a face cu valorile și cu drepturile fundamentale, este vorba de o problemă națională, nu este adevărat. În primul rând, în tratatele noastre am menționat valorile fundamentale și principiile și pe care sunt bazate politicile noastre în articolul 6 și vrem să ne asigurăm că acestea nu sunt doar o menționare teoretică. Am creat și articolul 7, care este instrumentul juridic care poate fi folosit pentru a obliga statele membre să respecte articolul 6. Pentru cei dintre dumneavoastră care tot nu sunteți convinși, dacă spunem că drepturile fundamentale sunt uh, de nivel național, atunci de ce cerem statelor candidate să respecte aceste drepturi fundamentale? De ce insistăm, de exemplu, că statele candidate trebuie să reprezinte libertatea mass media și libertatea de exprimare. Dacă nu aplicăm aceleași standarde în interiorul statelor membre. Dacă vrem să avem o autoritate morală în lume, trebuie să ne asigurăm că toate statele membre respectă aceste principii. De aceea, sper că cel puțin unul dintre dumneavoastră nu este de acord cu mine, pentru că vom avea atunci o dezbatere. Domnule raportor, nu ați participat la începutul acestei sesiuni. Am sugerat să deschidem dezbaterea și dumneavoastră să încheiați, uh, să faceți un, sumă, un rezumat al acestei dezbateri dezbateri și să trageți concluziile. A cerut cuvântul domnul Richard Kalish. Unde sunteți? Mulțumesc, doamnă președinte, aveți dreptate. Domnule președinte, stimate copreședinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred că din acest punct de vedere va exista o dezbatere, cred că toți avem aceeași opinie, dar vreau să spun de asemenea că numele meu Kalisz este același cu numele unui oraș din centrul Poloniei, un oraș cu 100.000 de locuitori. Acum, întorcându-mă la subiect, cum spuneam, eu sunt din Polonia și domnule Piller a prezentat, a vorbit despre 24 de țări care au adoptat Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Uh, și Polonia este una dintre cele trei țări care deocamdată nu au adoptat această Carta a Drepturilor Fundamentale. Eu și grupul meu uh, politic, uh, alianța de stânga, am protestat împotriva acestui lucru, dar când negociam și semnam tratatul de la Lisabona, partidele de dreapta din Polonia erau la guvernare și în diverse formule. La început cu Partidul uh, Legii și Justiție după aceea alt partid și au uh, și-au menținut poziția aceasta privind Carta Drepturilor Fundamentale. Și dacă vorbim despre drepturile omului, care în această carte sunt numite drepturi fundamentale ale omului, aceste trei țări, Polonia, Republica Cehă și Marea Britanie, uh, cetățenii acestor trei țări care n-au ratificat, ei nu sunt egali cu cetățenii celorlalte state membre și putem discuta dacă aceasta această, în această situație poate unii cetățeni ar dori să-și apere drepturile în tribunale din alte țări membre. Însă, din punct de vedere simbolic, faptul că aceste trei țări nu au adoptat Carta Drepturilor Fundamentale e, e foarte simptomatic pentru conceptul pe care îl prezentați. Deci dacă construim Uniunea Europeană ca Uniunea cetățenilor, și acesta este principalul scop al conferinței noastre, trebuie să facem tot ce ține de noi ca toți cetățenii să aibă aceleași drepturi și libertăți împreună cu cetățenii și, și cu cetățenii acestor trei țări, incluzând așadar și țara mea, Polonia. Pentru că Uniunea Europeană este această platformă, acest forum în care fiecare cetățean din orice țară trebuie să poată avea posibilitatea să își spună punctul de vedere, să influențeze politicile guvernului său pentru a-și păstra libertățile cetățenești și politice. În uh, Polonia, în continuare, instituțiile sunt mai importante decât oamenii, mai ales când vine vorba de chestiuni de securitate și de uh, uh, uh apărare. De exemplu, am avut cazuri în care telefoanele Uh, unor avocați uh, au fost interceptate și astfel de chestiuni nu trebuie să se producă într-un stat democratic. Iar dacă vorbim de lupta împotriva terorismului, nu poți justifica uh, încălcarea drepturilor omului prin acest lucru. Așadar, aș cere raportorului să includă aceste chestiuni în raportul său. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și eu personal o să sărbătoresc atunci când și Polonia decide să semneze Carta Drepturilor Fundamentale și sunt sigur că acest lucru se va întâmpla într-o zi. Mulțumesc. Nu știu cum funcționează ceasul ăsta. Domnule a dorit să, a dorit să dați cuvântul următorului vorbitor? Domnul Menesan din Turcia. Doamna Menesan. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vorbi la acest grup de lucru. Mai întâi aș vrea să mă refer la paragraful privind diversitatea și la comentariile privind programul Stockholm din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Europa este o comunitate diversă, europenii ar trebui să fie mândri de diversitatea lor, pentru că acesta este un natu în ce privește inovarea și creativitatea. Motoul unitate în diversitate ar trebui să fie mai, uh, făcut mai popular și diversitatea ar trebui să fie promovată ca un, un concept pozitiv în căutarea de soluții europene. Pe un alt subiect, în calitate de membru al Consiliului Europei, eh, mă bucur că lupta împotriva traficului de ființe umane eh, primește atenția cuvenită în programul Stockholm. Vrem să reamintim Uniunii încă o dată despre Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane și aderăm Uniunea să adere la uh, Convenție. Uh, pentru că acesta este uh, singurul uh, instrument uh, de luptă împotriva traficului. Trebuie să evităm să avem o dublare a activităților Uniunii cu cele ale coordonatorului în domeniu. Invităm statele membre să ratifice Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva uh, exploatării sexuale și abuzurilor. Și din moment ce ați uh, deschis dezbaterea în legătură cu Uh, valorile Uniunii și aspectele tehnice, ca un membru al unei țări candidate la aderare, Turcia, aș vrea să spun că aceste valori de bază europene, cum ar fi drepturile omului, drepturile individuale, democrația, statul de drept, acestea sunt lucrurile care ne fac să ne dorim să fim membri ai Uniunii Europene. Noi credem că aceste valori sunt necesare pentru a avea stabilitate, securitate și prosperitate pentru poporul nostru și am vrea ca și poporul nostru să beneficieze de pe urma acestor valori și cred că sunt bune atât pentru popoarele europene cât și pentru poporul turc. Mulțumesc foarte mult. Președintele, uh, mulțumesc foarte mult, foarte bine formulat. Acum următorul vorbitor, domnul Boșeto din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. președinte. În primul rând, aș vrea să îl salut pe domnul Lopez Aguilar, care în urmă cu câteva zile a făcut o vizită Senatului de la Roma. Aș vrea să reamintesc faptul că atunci a făcut un discurs deosebit de interesant, iar noi, senatorii, l-am urmărit cu foarte mare atenție, iar câțiva dintre noi ne aflăm uh, astăzi aici pentru a reacționa la acel discurs minunat. Bineînțeles, acest grup de lucru va discuta despre idealurile și valorile importante, însă Unora dintre noi ne este oarecum greu să participăm. Atunci când vorbim despre idealuri și valori, Deci când e vorba, de exemplu, um, aceste idealuri pe teren, ne este greu uneori să găsim o sinteză pentru a ne putea conforma. E greu, deoarece de foarte multe ori uh, intervine și uh, sensibilitatea fiecăruia. Însă atunci când e vorba să ne bazăm pe logică, pe faptul că diferitele regiuni și țări au un trecut diferit, cu toții avem uh, idei diferite, inclusiv în ceea ce privește religia creștină, uh, ei bine, când se întâmplă așa ceva, e greu să discutăm despre toate acestea la un astfel de grup de lucru. Avem toate aceste elemente oarecum ideologice. S-a vorbit, de exemplu, foarte mult despre imigrație. Este un fenomen care există și în Italia, un fenomen complex. Uh, am uh, reușit să ajungem la un acord cu Libia, iar această țară are acum, iar noi, în uh, conformitate cu acest acord, avem acum dreptul să expulzăm nave care provin din Libia, nave cu persoane imigrante ilegale. Dacă o persoană aflat în situație clandestină ajunge la granița unei țări, poate fi trimisă înapoi. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Acum ni se spune însă că noi ne organizăm singuri dreptul de a respinge sau accepta persoane. Să de asemenea ni se spune că noi împiedicăm posibilitatea de a face cerere de azil. Însă să nu uităm că noi, înainte să-i trimitem înapoi în țările lor de origine, îi uh, ajutăm. Noi nu avem cum să facem un control direct pe navă să vedem dacă persoanele respective au sau nu dreptul de azil. Se spune că aceste persoane trebuie uh, duse în niște centre de identificare unde pot solicita azilul. Aceste centre pot fi uh, localizate în Libia, de exemplu. Știm că acești uh, oameni nu vor merge direct în aceste, la aceste centre pentru a vedea dacă au dreptul sau nu de azil. Știm că nu recurg la aceste centre, ci recurg mai, de, mai degrabă la rețelele ilegale prin care încearcă să ajungă pe teritoriul Italiei. Italia este de foarte multe ori uh, criticată pe nedrept, cred eu, în legătură cu eforturile pe care le face de a respinge aceste persoane care vin ilegal pe teritoriul nostru. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul, doamna Borcos din Suedia. Talman. Vă mulțumesc, doamne președinte. S-a vorbit despre tineri aici și cred că merită să vorbim mai mult despre ei, deoarece cetățenii tineri sunt cei care vor susține societatea pe viitor. Și în Suedia vedem că tinerii sunt angajați nu doar față de Uniunea Europeană și instituțiile sale, ci față de ceea ce reprezintă Uniunea Europeană. Și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la asta. Trebuie să dăm răspuns la întrebări precum câtă libertate putem permite oamenilor pentru a naviga pe internet, cum am putea să păstrăm integritatea indivizilor, cum putem proteja dreptul la viața privată. Acesta este un, un principiu care adesea intră în contradicție cu principiul deschiderii și transparenței, pentru care suntem cu toții uh, de acord că ar trebui să existe în Uniunea Europeană. Și apoi avem destule uh, chestiuni controversate. Una dintre ele este traficul cu ființe umane. Trebuie să rezolvăm problema ostaticilor și problema serviciilor sexuale. Există păreri împărțite aici. În Suedia acest lucru este deja incriminat și trebuie să recunoaștem că există o legătură între cele două traficul de ființe umane și um, posibilitatea achiziției de servicii sexuale. Dacă nu poți cumpăra servicii sexuale, nu mai are niciun rost să faci trafic de ființe umane. Deci acest lucru trebuie discutat la nivel european. Și o altă chestiune importantă este problema copiilor, care, sigur, apare în programul de la Stockholm. Există o nouă strategie a Uniunii Europene care dorește să îmbunătățească condițiile de trai pentru copii. Iar uh, o secțiune importantă se referă la violența împotriva copiilor, lucru care este o activitate constantă la Consiliul Europei. Cred că ar trebui să permitem adoptarea de legi care să interzică orice formă de violență împotriva copiilor, inclusiv uh, pedepsele fizice. vedem că tot mai multe țări introduc astfel de legi care interzic pedepsele corporale împotriva copiilor. Dar trebuie să discutăm mai mult despre asta. Mulțumesc! Doamna Olson. Sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care le-a menționat colega mea din Suedia. Tot ceea ce ține de combaterea traficului de persoane, prostituție și așa mai departe. Așa cum s-a spus, în Suedia există o lege privind uh, interzicerea achiziției de servicii sexuale. Este o lege preventivă, iar eu aș dori să încurajez și alte state membre să adopte o astfel de legislație. Dacă e să examinăm programul de la Stockholm, eu nu am cum să fiu foarte optimistă, deoarece am impresia că nu se acordă suficient atenție acestor probleme. Ar trebui să vorbim mai mult despre preîntâmpinarea delicvenței, deci să nu vorbim atât de mult despre, despre reprimare. Bineînțeles, cooperarea la nivel internațional în acest domeniu este ceva prioritar și pentru noi, Partidul de Stânga din Parlamentul suedez. E nevoie de niște instrumente importante pentru a ne înlesni munca, iar aceste instrumente trebuie să fie eficace, însă în programul de la Stockholm eu nu văd posibilitatea de a avea o dezbatere în legătură cu ce s-a făcut până acum și ceea ce urmează să se facă. Așa cum am spus și în sesiunea plenară, prin programul de la Stockholm se prezintă propuneri în legătură cu măsurile care trebuie luate. Măsuri care au fost criticate până acum. Deci nu se vine cu nimic nou. În ceea ce privește protecția datelor personale și a integrității persoanelor. Eu cred că trebuie să insistăm asupra acestora uh, și să ne gândim și la aspectul transfrontalier. Am vorbit foarte mult despre schimbul de informații între autoritățile europene. Însă nu trebuie să uităm că trebuie să combatem o societate care reprimă populația, care controlează totul. Drepturile persoanelor au de suferit, sunt subminate prin aceste eforturi de control excesiv. În ceea ce privește acum drepturile omului, ar trebui să încercăm să avem legislație cât mai armonizată. De asemenea, ar trebui să ne gândim la măsuri de prevenție. De exemplu, mă gândesc la persoanele care sunt discriminate din cauza orientării sexuale sau uh, a femeilor care doresc să-și folosească corpul așa cum crede cuvință. Vă mulțumesc, spune doamna Intveld. Înainte de a-i da cuvântul următorului vorbitor, voi reveni la întrebarea pe care am lansat-o la început. Eu cred că e important să ne uităm să analizăm fiecare întrebare pusă aici și să ne întrebăm cum vom putea acționa la nivel european, în temeiul căror valori vom putea acționa. Noi aici trebuie să ajungem la o înțelegere în legătură cu toate aceste chestiuni care sunt foarte controversate. Însă să nu uităm că vom avea nevoie de politici și de poziții comune. Am făcut deja destul de multe la nivel european și sunt sigură că vom putea soluționa lucrurile. Are cuvântul acum domnul Johannes Hübner din partea Parlamentului Austriac. Da- mulțumesc foarte mult. Aș dori să reiau ce a spus doamna Ringfeld în legătură cu valorile, în legătură cu ce a spus doamna Intveld în legătură cu valorile. Există valori care protejează libertatea și valori care impun restricții. Ați vorbit despre valoarea, de li, valoarea libertății care protejează libertatea cetățenilor și obligă statul să garanteze cetățenilor libertatea. Aș dori să comentez în legătură cu antevorbitorul din Suedia. Există și valori care impun restricții. Valoarea libertății înseamnă că trebuie să rămâi neutru. Însă atunci când vorbești despre valori restrictive, asta înseamnă că pentru implementarea acestor valori trebuie să impui anumite restricții. Și acest lucru apare și atunci când introducem restricții asupra homofobiei, rasismului, cumpărării de servicii sexuale și așa mai departe. Cerem uh, valori restrictive în acest fel. Restrângem drepturile omului, după cum le-am recunoscut până acum, și trebuie să recunoaștem acest lucru și să fim de acord că este dificil să găsești un echilibru între protejarea și restrângerea libertății. Și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când uh, vorbim despre apărarea și promovarea drepturilor omului în programul Stockholm. Discutarea valorilor și a Uniunii Europene în sine trebuie să spună foarte, foarte clar că până la un anumit punct acționează Uniunea Europeană și după aceea comunitățile locale vor decide ce va fi permis și ce va fi criminalizat. Dacă noi, Comisia, Parlamentul și Consiliul uh, vom decide asupra ceea ce spun, exprimă sau gândesc cetățenii, dacă Uniunea Europeană va avea un caracter quasi-religios, putem înainta și în acest sens, însă trebuie să fim deschiși și onești și să nu pretindem că ex- protejăm drepturile omului în acest fel. De fapt, le restrângem. Nu sunt în favoarea acestor restrângeri și la nivel european și în multe state membre eh, suntem pe o cale foarte fragile, însă trebuie să ținem cont de acest lucru. Urmează acum doamna Flotră din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Vreau să ridic oarecum miza față de ce a spus uh, antevorbitorul meu în legătură cu exercitarea drepturilor și libertăților, pentru că avem o dezbatere pe drepturi și valori. Și că e mai ușor să discuți despre valori decât despre drepturi, pentru că drepturile presupun niște angajamente și niște convenții care trebuie ratificate. Asta e problema cu drepturile omului. Dar niciuna dintre libertățile fundamentale nu este absolută. Libertatea de exprimare sau libertatea de exercitare a religiei, libertatea de conștiință, sunt uh, departe de a fi absolute. Există o jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului și ce trebuie să spunem este că eventualele restricții trebuie să se bazeze uh, pe decizia unui organ independent de puterea executivă. Acest lucru este extrem de important <clears throat> și uh, acest lucru va trebui să fie valabil și pentru Uniunea Europeană și pentru activitatea sa prin intermediul uh, Convenției privind drepturile omului și Carta Drepturilor Fundamentale. Și asta mă duce la discuția privind Europa drepturilor. Cred că trebuie să construim împreună mecanisme care să ne permită să avem o evaluare independentă și obiectivă a lipsei uh, de angajare sau a lucrurilor pe care, la care ne-am angajat și nu le-am făcut. Cum putem uh, face acest lucru? Uh, din punct de vedere al documentelor ăsta nu e prea complicat. Agenția Drepturilor Fundamentale ale cred că face o treabă foarte bună. Trebuie să-i dăm poate o arie de aplicare și mai mare și mai ales că recomandările făcute de această agenție ar trebui uh, luate în considerare în mod obligatoriu și puse în dezbatere la Consiliu, la Comisie și în Parlamentul European. Și cred că asta ar fi realmente un progres real, un progres adevărat al mecanismului european de implementare a angajamentelor noastre în ce privește drepturile omului. ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Cred realmente că programul Stockholm uh, nu are o bună abordare în ce privește imigrația și azilul. Nu e suficient de, de vizibil. Uh, cred că abordarea pe care trebuie să o avem la nivelul Uniunii Europene este cea uh, a Națiunilor Unite, a agențiilor Națiunilor Unite de astăzi, care revendică dreptul la mobilitate ca mijlocul cel mai eficient de a combate sărăcia în lume și de a combate uh, cercul vicios în care sunt prinse astăzi unele uh, țări și anume legătura dintre uh, subdezvoltare și schimbările climatice. Și acum știm, suntem doar la trei săptămâni de, de Copenhaga și știm că uh, măsurile, uh, uh, impactul climatic este uriaș în, în țările în curs de dezvoltare, atât din punct de vedere economic, cât și începește efectiv decesele unei, unor oameni din această zonă. De aceea, imigranții care sunt la noi în Europa trebuie considerați drept Uh, oameni care contribuie excelent la dezvoltarea țărilor lor de origine și fac mai mult decât uh, orice politică de dezvoltare prin care de-abia le dăm cu țărita câte 0,2% mai mult în fiecare an și în al doilea rând pentru că dreptul la mobilitate este un răspuns împotriva uh, sărăcie și decât să îi discriminăm pe acești oameni, să-i transformăm în delinvenți mai bine trebuie să ajutăm filierele de imigrație. Și nu asta este uh, abordarea programului Stockholm. Este una, o abordare care nu are viitor și care nu ne aduce decât la mai multă represiune și la mai multă criminalizare a procesului. Președintele, mulțumesc. Până acum n-am fost foarte strict și, cum spuneam, ceasul parcă are o viață și o voință a lui proprie, dar vă rog realmente să nu depășiți tre- cele trei minute ca toată lumea să poată vorbi Următoarea pe listă este doamna Cucuma din uh, Cipru. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep prin a-mi exprima încântarea cu privire la faptul că aici se recunoaște nevoia de a respecta drepturile omului. În orice astfel de discuție trebuie inclus și Ciprul. Și mai vreau să spun că, potrivit tratatului de la Lisabona, Problema spațiului de securitate, libertate și justiție va fi abordată de un comitet, o comisie care are puteri exclusive și care va lucra uh, cu parlamentele naționale în problemele comune. Dar nu va exista un control uh, la nivel legal, la nivel juridic, la nivelul Uniunii Europene. ne trebuie o supervizare, o supraveghere obligatorie pentru toate aceste domenii. Supravegherea la nivel național. Iar în ce privește problema imigrației, a apărut acea imagine a Europei ca o fortăreață, imagine pe care o susțin unii. Însă, chiar dacă migran- imigranții încalcă legea, au și ei drepturi, drepturi ale omului. Și apoi ar trebui să ne gândim de ce pleacă ei de acasă, în primul rând. Probabil din motive de sărăcie. Reprezentanții parlamentelor naționale ar trebui să apere libertățile fundamentale, deoarece ei reprezintă oamenii din Europa. E important să nu uităm că libertatea, securitatea și justiția nu pot exista dacă nu rezolvăm mai întâi problemele de natură economică, deoarece sărăcia și discriminarea, probleme încă de actualitate în Uniunea Europeană, trebuie soluționate dacă vrem ca strategia de la Lisabona să fie pusă în aplicare și să ne asigurăm că libertățile sunt respectate. Această ședință este una foarte importantă, doamnă președinte. Și în ce privește pe cetățenii din Europa, cred că trebuie să mergem la rădăcina problemei și anume la cauza, cauzei economică. Mulțumesc! Aveți într-adevăr dreptul și obligații, aveți dreptul de a vorbi și uh, de a încheia în trei minute. Dau cuvântul mai departe doamnei Gio din Belgia. Dragi colegi, Există cel puțin trei domenii în care aș dori ca Uniunea Europeană să facă mai multe și în ce domeniu? În ceea ce privește cele trei valori esențiale, libertate, egalitate și fraternitate. Să nu uităm că mai există și alte drepturi. Dreptul uh, la, loc, la un loc de muncă decent, uh, dreptul la îngrijiri uh, medicale, dreptul la cultură, dreptul de a avea o viață demnă din punct de vedere personal și profesional și pentru asta e nevoie să ai egalitate. Însă, de asemenea, trebuie să ne gândim la dreptul de a avea un loc de muncă. Toată lumea ar trebui să aibă acest drept și în situația actuală lucrurile stau cu totul altfel. Să ne uităm la ce fac întreprinderile și la ce ar trebui să facă atât întreprinderile cât și autoritățile publice. În multe țări, activitatea economică se delocalizează în alte regiuni unde nivelul de protecție socială este mult mai scăzut și de aceea numele grupului meu și pentru președinția belgiană din cel de-al doua, al doilea semestru din 2010, deci de aceea am propus niște amendamente pentru a avea un salariu minim interprofesional garantat la nivel european. Eu cred că există posibilitatea de a îndeplini, de a ajunge la un, de a atinge un astfel de obiectiv. Într-adevăr, trebuie să respectăm drepturile lucrătorilor de aici, cei care au cetățenie europeană, însă și drepturile imigranților, lucrătorilor imigranți. Acest lucru ar soluționa, după părerea mea, foarte multe probleme legate de crimă organizată, printre altele. Concetățenii noștri trebuie să creadă în Europa și să vadă că pe lângă directivele binecunoscute, cum ar fi cea Bolkenstein sau cea liberalizării serviciilor postale, deci că pe lângă aceste directive se face și altceva. Iată, dragi colegi, câteva din gândurile mele care sper că vor fi importante și pentru Uniunea Europeană într-o zi. Vă mulțumesc de asemenea și pentru faptul că ați fost succintă. Domnul McLennan, Lordul McLennan are cuvântul acum. Doamnă președinte, epoca în care trăim încurajează guvernele să coopereze la nivel internațional pentru a facilita și grăbi uh, lupta împotriva criminalității și am auzit mai multe despre aceste lucruri în contextul uh, luptei împotriva terorismului și a drogurilor. Auzim mult mai puțin despre nevoia de a proteja drepturile cetățenilor rezultând din această mare urgență și mai ales în ce privește schimbul de informații uh, care este în mod natural uh, cerut și încurajat în legătură cu cei vizați de instituțiile de aplică, care aplică legea. Am fost impresionat de raportul pe care l-am citit uh, de la uh, Autoritatea Europeană de Supervizorul uh, în domeniul protecției datelor, Supervizorul European în domeniul protecției datelor, este un raport făcut astă vară, în iulie, care comentează pe marginea comunicării Comisiei privind protecția datelor și informațiilor cu caracter personal. Și cred că este important ca în acest moment când uh, examinăm programul Stockholm și uh, din moment ce o întâlnire a Consiliului este iminentă, e important așadar să subliniem importanța principiilor legate de protecția datelor, care trebuie să fie incorporate în mod explicit în orice lege care este considerată importantă în domeniul luptei împotriva criminalității. În vara lui 2008, în iunie 2008, Consiliul a decis să aibă cooperare transfrontalieră. A fost o decizie luată relativ limitat, dar uh, prea puține s-au făcut în legătură cu dezvoltarea unui model informațional. De exemplu, e important să recunoaștem criticile care vin din partea supervizorului privind protecția datelor în față de comunicarea Comisiei, care menționează identificarea de viitoare nevoi ca parte a acestui model informațional. Comisarul a subliniat faptul că în viitor scopul principiului limitărilor ar trebui să fie unul central și sper că aceste principii vor fi uh, respectate de, și de Parlamentul European, mai ales uh, din momentul uh, im, uh, intrării în vigoare a Tratatului de Lisabona în luna decembrie. Domnul, da, domnul Zbigniew Cișon, nu știu dacă așa se pronunță. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie. Aș dori să punem accentul pe un singur lucru. Mă bucur că să vorbim despre acest subiect astăzi, pentru că, spre dezamăgirea mea, în stadiile anterioare, când lucram asupra Constituției Europene și a Tratatului de la Lisabona, nu s-a discutat foarte mult despre valori și trebuie să ne reamintim relația între valori și lege. Valorile sunt baza legislației și legislația trebuie, este menită să protejeze valorile. De aceea mi se pare păcat că în cele două acte legislative menționate nu s-a făcut nicio referire la Dumnezeu ca sursă a unor, unor valori și la valorile creștine. Valori creștine care au fost la baza Uh, celor care au creat uh, Europa Unită, Adenauer și Gaspardi și Schumann. Astăzi ne confruntăm cu o problemă majoră, care este baza drepturilor omului pe care uh, drepturilor omului pe care vrem să le protejăm. Drepturile nu sunt bazate pe dacă nu sunt bazate pe valori transcendentale, atunci despre ce este vorba? Despre valori care au fost votate în trecut am văzut legi negative care, pentru care am fost rușinați. De aceea, acum avem o situație în care tribunalele interna- internaționale caută soluții care nu sunt foarte oportune. De aceea, Polonia are rezerve în legătură cu uh, caracterul obligatoriu al Cartei Drepturilor Fundamentale. Este un lucru uh, Uh, foarte bun și frumos. Ne bucurăm că Uniunea Europeană are aspirații atât de înalte, însă putem să vedem din ultimele decizii ale Tribunalului de la Strasburg că uneori se implementează o, alt, o patra generație a drepturilor omului. Și Polonia nu vrea să se inventeze asemenea drepturi bizare, cum ar fi uh, adoptarea de copii de către cuplurile homosexuale și, a, a, și alte lucruri de acest fel. De aceea a, ne lipsește o, un fundament creștin și de aceea Europa nu are o direcție. Atât am vrut să spun, să cred că mi se pare, cred că, este, cred că merită uneori să te întorci la rădăcini pentru a afla soluțiile reale. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să spun că una dintre valorile principale ale Europei este libertatea de conștiință. Cred că aceasta uh, a fost, uh, acesta a fost un lucru de bază, libertatea de conștiință și libertatea religiei. Este o uh, libertate pe care eu, ca liberală și atee, o apăr. Însă nu sunt de acord că religia are un monopol asupra moralității Cred că cei care nu sunt religioși pot să aibă și ei morală și sper că puteți să acceptați acest lucru și să-l respectați în Uniunea noastră în diversitate. După cum eu vă respect religia și conștiința, sper că și dumneavoastră puteți să respectați opiniile altora. Și pe mine mă bucură că nu se face nicio referire la Dumnezeu în Constituție sau în Tratatul de la Lisabona, pentru că o asemenea referire ar exclude pe mulți din Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, are cuvântul domnul Schenach din Austria. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc mai ales pentru aceste ultime cuvinte pe care le-ați rostit într-un moment uh, mai mult decât potrivit. Începând cu secolul XVIII am început să vedem rezultatele acestor idei. Revoluția din Statele Unite ale Americii, ce s-a întâmplat în Franța, drepturile lucrătorilor care au decurs tot de aici, drepturile femeilor. Am trecut cu toții prin această evoluție, iar pericolul cu care ne confruntăm în prezent este cel de a spune că îi apărăm pe cetățeni atunci când în realitate, nu facem decât să subminăm drepturile fundamentale, oarecum așa cum se întâmplă în romanele lui Orwell. Dacă noi susținem că într-adevăr combatem terorismul, e bine ar trebui să nu permitem ca cei care sprijină terorismul să poată, ai, să poată să aibă câștig de cauză și să poată să fie auziți. Uh, Practic uh, le-am dat apă la moară inamicilor noștri. Și de aceea eu am luptat ani de zile pentru ca acest tratat de la Lisabona să intre în vigoare. Aceste drepturi fundamentale ne unesc. Există și o practică în acest domeniu. Avem un tribunal al drepturilor omului deja. Și întotdeauna am spus că în Europa condamnăm uh, rasismul, homofobia, pedapsa cu moartea. Noi nu vrem așa ceva în Uniunea Europeană și am făcut, am dat un salt calitativ cu toții și de aceea trebuie să fim foarte atenți acum când vom încerca să punem în aplicare programul de la Stockholm. Să avem mare grijă, mai ales atunci când spunem că vrem drepturi fundamentale pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Însă, în același timp, facem o diferențiere între cetățenii europeni, cei care au cetățenie și persoanele care locuiesc în Uniunea Europeană. Eu cred că aceasta este principala lacună a programului de la Stockholm și ar trebui să-l modificăm. Inclusiv din perspectiva pur economică. Avem persoane care trăiesc în Europa, care nu trăiesc aici în mod legal, însă noi am investit bani în pregătirea lor profesională, în educația lor. Deci nu am putea să considerăm că e vorba de o tragedie umană și economică doar. Drepturile omului nu trebuie să se oprească la granițele Uniunii Europene. Avem nevoie de o politică progresistă și față de vecinii noștri pentru a ne ocupa și de ceea ce se întâmplă dincolo de frontierele Schengen. Doar așa putem evita această presiune migratorie și această diferență economică și socială care există. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vertman. Mulțumesc. Eu uh, tind să fiu de acord cu mulți din ceea ce au spus uh, vorbitorii anteriori. În ce privește drepturile copiilor, am citit în ziar că acasă, în țara mea, pentru prima dată în 20 de ani, drepturile copiilor au fost uh, consfințite de Constituție și sper ca toate țările europene să recunoască și să facă acest lucru, să recunoască Carta Drepturilor Fundamentale, mai ales în ce privește pe cei mai vulnerabili dintre noi, copiii. Aș face referire la ce s-a întâmplat în țara mea și în privința egalității pentru uh, sexe. Uh, eu nu sunt neapărat feministă, dar dacă o femeie face același, aceeași muncă, dar e plătită mai puțin, cu până la 20% mai puțin în unele cazuri, atunci nu pot decât să îmi pun întrebări. S-a vorbit mult despre drepturile omului, despre Carta Drepturilor Fundamentale. Eu cred că aceste drepturi trebuie să fie și puse în aplicare și sper că acest lucru se întâmple în mandatul actual. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, subscriu la ce ați spus dumneavoastră și aș uh, dori să adaug câte ceva. Ar urma doamna Olson la cuvânt, dar cred că ea deja a vorbit, nu-i așa? E bine, atunci aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru. Guvernele dumneavoastră vor trebui să facă nominalizări pentru posturile de comisari ai Uniunii Europene. Avem nevoie de 27 de comisari, avem nevoie, de fapt a fost deja o nominalizare pentru președintele Consiliului, mai avem uh, uh, nevoie de reprezentantul pentru politică externă și din toate nominalizările până acum există doar trei nominalizări de femei. Mi se pare foarte puțin. Cred că putem face mult mai mult în acest sens. Parlamentul European va trebui să dea un vot în bloc pentru colegiul de comisari. Eu propun să nu votați o comisie care are doar trei femei în componență și sugerez parlamentelor naționale să propună candidate în loc de candidați. Înțeleg că doamna Olson mai dorește să adauge ceva, da? Interveniți pentru a doua oară. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să iau cuvântul la doua oară? E drept că am luat deja cuvântul. Pot să o fac din nou? Da, bineînțeles că puteți. Însă vă rog să fiți mai succintă, deoarece este cea de-a doua intervenție pe care o faceți. Atunci renunț, nu e nicio problemă. Puteți lua cuvântul, doamna Olson însă să nu uitați că doresc și alții să intervină. Mulțumesc atunci. Vă promit că nu voi mai cere să iau cuvântul. Când vorbim despre drepturile omului, am auzit diferite intervenții ale doamnei Cocuma, ale doamnei Gio din Belgia în legătură cu drepturile lucrătorilor, uh, drepturile copiilor, tocmai s-a vorbit despre asta, însă eu aș vrea să re revin la... Aș vrea să revin asupra unei alte chestiuni și anume azilul. În Parlamentul suedez, partidul nostru a primit foarte multe critici. Nu mi-aduc aminte uh, cine a intervenit și a făcut o, un discurs excelent. Avem foarte multe persoane care fug în momentul de față de războaie, de schimbări climatice. Și de aceea credem că e nevoie de o soluție E drept că am făcut progrese, ne-am dotat cu tot felul de dispoziții pentru ca accesul în Uniunea Europeană să fie din ce în ce mai greu. Se cer vize, activitatea Frontex de asemenea a sporit. Și asta ce înseamnă? Că aceste persoane vulnerabile trebuie să treacă prin riscuri din ce în ce mai mari pentru a putea intra pe teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Doamna Stesle Mühlbacher are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, și eu doresc să salut inițiativa uh, luată de Europa, eh, inițiativa de a crea un spațiu de libertate și de drepturi ale omului. Înainte de toate, trebuie să asigurăm securitatea cetățenilor și drepturile cetățenilor. Asta ar trebui să fie punctele, acestea ar trebui să fie punctele pe care să ne concentrăm. Sunt cel mai tânăr membru al Parlamentului Austriac și salut faptul că uh, drepturile copiilor au fost uh, menționate și sunt de acord că uh, a durat uh, mult prea mult până când aceste drepturi să fie uh, marcate ca atare și exprimate ca atare. Acum acest lucru ar trebui să se producă la nivel uh, european. Copiii, tinerii au drepturi de asemenea și ele trebuie uh, respectate. Formal, uh, suntem cu toții de acord uh, cu acest lucru și spunem că uh, viitorul nostru sunt copiii, dar acum trebuie să transformăm acest lucru într-o realitate. Acum, întorcându-mă la programul Stockholm, vreau să fac un comentariu. Întotdeauna este dificil să obții un echilibru între nevoia de a oferi securitate cetățenilor și, pe altă parte, uh, să eviți să le restrângi drepturile. Există o serie întreagă de puncte din programul Stockholm care trebuie uh, criticate, mai ales uh, legat de protecția datelor. Și mai ales dacă luăm în considerare noile tehnologii și salut schimburile uh, de informații dintre statele membre pentru a avea mai multă securitate, dar trebuie să ne asigurăm că există și uh, mecanisme de echilibru care să permită cetățenilor să aibă un anumit nivel de protecție și, pe de altă parte, să se bucure de drepturile lor. Cetățenii trebuie protejați împotriva oricărui abuz. Mulțumesc! Domnul, îmi cer scuze, nu mai am, nu mai am documente. Domnul Ștețel Mulbacher. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac câteva remarci în legătură cu această discuție. Se pare că există o tendință de a extinde, de a ne referi la ceva care nu există în programul de la Stockholm, și anume susținerea a mai multe drepturi și anume dreptul la muncă aici. Însă uh, dreptul la muncă nu înseamnă o datorie să lucrezi. Noi am avut multă vreme socialism în țara noastră și trebuie să vă avertizez că este suficient că nu avem discriminare, că avem o concurență liberă, că avem dreptul la alegeri libere pe care le putem aplica și avem dreptul să avem un loc de muncă. Cea mai mare valoare pentru mine este libertatea. Acesta este cel de-al treilea pilon al legislației europene, în special libertatea de a alege, pentru că acesta este, aceasta este singura modalitate de a fi competitiv și de a asigura stabilitatea economiei noastre. Să avem un sistem care va fi cel mai bun pentru cei care trebuie să lucreze, cei, cei care vor să lucreze, nu pentru leneși. Aceasta este solidaritatea. Solidaritatea nu este uh, susținere pentru ingineriile sociale de orice tip. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul sau doamna Alevras. Mulțumesc, președinte. Din punctul meu de vedere, această dezbatere prin principiile e utilă și e și plăcută. Însă, noi ar trebui să vorbim mai mult despre acțiunile și măsurile concrete pe care trebuie să le luăm pentru a ocroti și a apăra pentru a croti toate persoanele care trăiesc în acea zonă cenușie a sistemului. În momentul de față, există pături întregi ale populației, categorii întregi ale populației care se confruntă cu niște greutăți sociale adevărate. Și din această cauză, persoanele respective nu pot beneficia de pe urma avantajelor pe care le oferă sistemul nostru. Să vă dau un exemplu. În momentul de față, va începe un proces potriva unor persoane acuzate de exploatare sexuală a copiilor. Pe de o parte avem, deci, copii. Deci acești copii au fost, practic, privați de posibilitatea de a-și exercita dreptul. Mă întreb dacă în sistemul nostru există dispoziții privind această categorie de copii care nu au avut accesul, de exemplu, la justiție. Există de asemenea cei care nu au posibilitatea de a fi reprezentați în fața unui tribunal. Aș vrea să știu dacă s-a evaluat problema acestora. Știm care sunt regulile noastre juridice pentru a putea um, pentru a putea soluționa aceste probleme încă existente. Cum putem uh, rezolva lucrurile la nivel european? Există sau nu niște mecanisme care să ofere protecție cetățenilor din țări terțe, cetățeni care sunt marginalizați din punct de vedere social. Un exemplu, de exemplu, dacă eu sunt uh, cetățean dintr-o țară terță și trăiesc într-o altă țară, am dreptul de a avea acces la justiție, deși nu stăpânesc limba respectivă și nu am resurse financiare și mă regăsesc, de exemplu, într-o situație de exploatare economică. Dacă nu vorbim despre aceste aspecte concrete care ne vor permite îmbunătățirea sistemului, deci nu neapărat din punct de vedere al valorilor și principiilor, ci din perspectiva unei adevărate protecții a principiilor și valorii, ei bine, atunci vom avea probleme mari. Vă mulțumesc, domnule Alevras. Exact despre asta încercăm să discutăm din ce în ce mai mult și, din fericire, Tratatul de la Lisabona ne va ajuta în acest sens. Are cuvântul acum domnul Bargholz. Doamna Bargholz. Mulțumesc. Iau cuvântul la doua oară și vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis acest lucru. S-a vorbit astăzi despre evaluarea lucrurilor. Eu sunt liberală, sunt și feministă Președinția suedeză Președinția suedeză, de aceea vă dăm cuvântul de două ori, doamnă Barholz. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați referit la această problemă atât de importantă pentru viitorul Europei. Trebuie să existe o, o adevărată egalitate între sexe în diferitele posturi și la locul de muncă. Și de asemenea, femeile trebuie să se implice și mai mult în politică. De aceea e important ca țările membre să încurajeze femeile să participe. Și asta nu doar pentru că noi vrem să avem o paritate între bărbați și femei privind ocuparea de posturi publice, nu pentru că vrem ca și femeile să ia decizii. Un alt punct din programul de la Stockholm la care vreau să mă refer, și anume violența împotriva femeilor. Ce anume putem face pentru a combate acest fenomen? Știu că Uniunea Europeană a încercat să abordeze această problemă și e important să vorbim despre această problemă. E important pentru femeile care au suferit de pe urma acestei violențe. Trebuie să înțeleagă, să știe că nu sunt sigure, că le oferim sprijin pentru a depăși această situație dificilă. Acum aș vrea, în al treilea rând, să mă refer la altceva. Uh, mulți dintre vorbitorii de astăzi au vorbit despre faptul că valorile creștine ar trebui să fie valorile de bază, să să nu uităm că există anumite religii care, după părerea mea, prezintă o anumită contradicție între valorile creștine și drepturile femeilor și, în caz de conflict, drepturile femeii trebuie să aibă întâietate. Mulțumesc! Da, într-adevăr, Egalitatea între bărbați și femei este o temă absolut esențială. Mă bucur că este și o prioritate a președinției spaniole, a următoare președinției spaniole. Astfel se va asigura o continuitate cu ceea ce tocmai ne-ați spus dumneavoastră. Vom încheia prin domnul Andrei Grip din Polonia. Panie, panie Domnule președinte, domnule președinte, aș dori să iau cuvântul în fața colegilor mei, să mă adresez lor, colegilor cu care am lucrat până recent și să mulțumesc președinției suedeze pentru uh, momentul în care a ales să organizeze această sesiune și pentru tema aleasă, anume programul de la Stockholm. Este un program care vine după două alte programe și care va deschide un nou capitol în această direcție. Cred că ar trebui să nu uităm un lucru, și anume că ceea ce se consideră a constitui un progres, pe de o parte, este o limitare pe de altă parte. Dacă vorbim despre securitatea internă, sigur, avem instrumente care ne limitează pe noi, cetățenii, în caz de amenințare teroristă. Deci, în astfel de cazuri se impun limitări. Un pașaport biometric este ceva pozitiv sau este o limitare? Din punct de vedere a drepturilor individuale, este o limitare pentru că trebuie să dăm mai multe informații despre noi înșine, dar din punct de vedere al securității interne reprezintă o îmbunătățire. Deci, dacă creăm drepturi într-o parte, creăm și limite în altă parte. S-a vorbit despre dreptul la azil și că ar trebui să avem o lege omogenă a acestui drept. Dar, pe de altă parte, trebuie să securizăm Europa. Dacă nu controlăm fluxul migrației, vom ajunge la un scenariu pe care nici nu putem anticipa. Știm că în sudul Europei este foarte greu să gestioneze, să se gestioneze acest proces, nu să-l combați, dar doar să-l gestionezi. Știm care sunt sursele imigrației ilegale. Ele trebuie să fie vindecate, ca să spun așa, pentru ca cei care fug din țările în care există amenințarea climei, lipsa apei potabile, lipsa alimentelor, deci aceștia să fie ajutați, pentru că atunci n-am mai avea problema imigrației și conflictul ar fi rezolvat. Și vreau să vă mai spun că avem vecini. Polonia are graniță cu țări care știu cum funcționează acordul Schengen. Au aflat acest lucru. Dar noi, în Polonia, suntem de asemenea obligați de uh, acordul Schengen. Putem uh, să ne deplasăm mai ușor în spațiul acesta, dar vecinii noștri, Ucraina, Bielorusia, spun că am construit un zid față de ei. Deci avem să reia o posibilitate de a simți și ei ce înseamnă experiența europeană și să le dăm condiții mai umane de trecere a frontierei. Dar, pe de altă parte, să împiedicăm, să prevenim amenințările la adresa securității noastre și a spațiului Schengen. Acestea sunt problemele de bază. În Uniunea Europeană adesea vorbim despre lucruri care par importante pentru noi la nivel intern. Dar nu suntem singuri uh, în acest abis. Sunt, suntem uh, legați de alții și trebuie să rămânem aproape de ei. Mulțumesc! Și acum voi da cuvântul raportorului nostru ca să răspundă la observațiile și comentariile emise și eventual să fac un mic rezumat. Merci. Gracias. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această dezbatere comună și le mulțumesc și tuturor membrilor de la Parlamentul European și de la Parlamentele Naționale care au uh, făcut ca această dezbatere să fie atât de interesantă. A fost o dezbatere utilă și, în mod inevitabil, au apărut anumite elemente permanente care țin de egalitate, solidaritate, fraternitate, justiție, pluralism. Acestea sunt valorile fondatoare a, a unei anumite ordini și au dus la crearea spațiului de justiție, securitate și libertate. Tot așa cum au dus și la experiențele constituționale care au apărut în Uniunea Europeană. Prin aceste tradiții constituționale, Uniunea Europeană creează un numitor comun nou, însă nu duce la dispariția acestor tradiții constituționale aceste constituții nu urmează să fie dizolvate în noua dimensiune constituțională a Uniunii Europene. Iar drepturile și libertățile pe care le protejează fiecare țară prin legislația proprie nu vor fi dizolvate prin ceea ce stabilește și legalizează Uniunea Europeană. Din potriva, aceste drepturi se mulțesc, devin mai bogate și, prin urmare, ne fac să fim mai buni ca cetățeni. Și de aceea cred că a fost normal să ne referim la libertate și la accepțiunea pe care o avem asupra libertății în diferitele Constituții europene. Egalitatea și modul de manifestare a acesteia în fiecare experiență constituțională din Uniunea Europeană sau justiția. Deci a fost normal ca în intervențiile făcute astăzi aici să se vorbească despre toate acestea. Și intervențiile arată că există anumite distanțe, anumite divergențe, însă ceea ce e important este că am, au trecut 10 ani de când uh, a început dezbaterea privind reforma Uniunii Europene pentru a avea o nouă ambiție politică și o nouă dimensiune constituțională. Toate acestea au uh, avut ca produs tratatul de la Lisabona care va intra în vigoare. Deci vom trece peste această etapă a dezbaterii instituționale, vom avea acest numitor comun minim de drepturi și libertăți în care drepturile și libertățile pe care le au deja cetățenii, deoarece sunt cetățenii ai țărilor membre, deci nu sunt uh, dizolvate, ci vom avea un nou nivel de protecție. Vom avea o nouă comunitate de drepturi și de garanții. După acești 10 ani de dezbateri privind uh, tratatul de la Lisabona, s-a obținut Carta Drepturilor Fundamentale. S-a spus astăzi aici că anumite țări nu au dorit să adopte această Carta Drepturilor Fundamentale. E drept, această carte, carte face parte din tratatul de la Lisabona, este unul dintre cele trei elemente uh, fundatoare ale tratatului de la Lisabona. Un tratat pentru funcționarea Uniunii Europene, o cartă de drepturi fundamentale. Știm care sunt uh, reținerile pe care le au anumite state membre, însă Carta de Drepturi Fundamentale deschide un teritoriu uh, etic nou, un teritoriu obligatoriu care va îmbunătăți drepturile ce decurg de pe urma cetățeniei. Și sunt sigur că acest uh, orizont obligatoriu pe care îl deschide Carta Drepturilor Fundamentale va fi un orizont uh, de promisiuni, un orizont care va duce la îmbunătățirea statutului de cetățean la nivel de stat membru. Și sunt sigur că se va crea un efect de emulare pozitiv. Astfel, statutul de cetățean din fiecare stat membru nu va avea de suferit. Din potrivă, împreună drepturile vor crește. În același timp, am ascultat și intervenții privind anumite probleme heterogene. Probleme care apar atunci când se construiește un spațiul de libertate, securitate și justiție. Deci, totul a început cu tratatul de la Amsterdam, cu prefigurarea pilonului 3 în 1992. Uh, deci atunci a început totul. La Tampere s-a elaborat programul, a avut loc după aceea programul de la Haga, iar acum se face un adevărat uh, salt calitativ prin programul de la Stockholm. Deci nu va fi acum doar un domeniu de cooperare interguvernamentală, ci un domeniu de competență comunitară. Parlamentul European va discuta intens, va dialoga intens cu parlamentele naționale pentru a legiui. Deci este un nou nivel de obligativitate. Și toate problemele, provocările care apar în spațiul de libertate, securitate și justiție și în programul de la Stockholm. Deci toate aceste probleme Bineînțeles, vor, vor exista, însă toate statele au o tradiție proprie. Dar și-au dat seama că nu au cum să reacționeze în fața complexității tuturor acestor probleme care apar.